Okay, friends, we are unfortunately very few here. Uh, Dragi prieteni, suntem din păcate foarte puțini și este păcat, dar eu n-am cum să-i oblig pe membrii comisiei să fie aici. Vom începe reuniunea, fiindcă avem întârziere și începem cu punctul 1 de pe ordinea de zi. Adoptăm agenda fără modificări. Și trecem apoi la punctul 2 de pe ordinea de zi, un raport cu privire la negocierile interinstituționale. Dar un mesaj din partea interpreților înainte. Vă anunțăm că la această reuniune nu o să fie depășiri și o să ne oprim strict la ora prevăzută în program. Bun. Reluând, discutăm despre al patrulea trialog um, care a, avut, uh, care a fost ieri pe negocierile interinstituționale pe trei agenții. EU-OSHA, CDFOP și Eurofond. Principalele lucruri în continuare trebuie să fie trasate, discuțiile vor uh, continua uh, pe timpul președinției din Austriei, iar următorul trialog este prevăzut pentru data de 10 iulie. Apoi, e vorba de crearea unui cadru comun cu privire la statistica europeană, Uh, cu privire la persoane și uh, gospodării. Ultimul trialog a avut loc pe 21 iulie și a rezultat într-un acord între colegiuitori. Se ține cont de constrângerile tehnice și de resurse la instituțiile de statistică. Votul este prevăzut pe 11 iulie. Vom avea astăzi interpretare, spune președinta, dar cu toții știm care e situația. Situația interpreților Vă rog să luați notă de faptul că dacă nu vom avea interpretare, dacă va fi să nu avem interpretare de plină, atunci vom putea utiliza doar cele cinci limbi cele mai utilizate, engleză, franceză, germană, italiană și spaniolă. Înțelegem situația și știm exact uh, cum stau lucrurile. Punctul 3, spune președinta, dacă nu mă înșel, e vorba de un scurt rezumat cu privire la delegația EMPL în Canada, Ottawa și Toronto. A avut loc pe data 36 aprilie și veți uh, găsi uh, rezumatul raportului la documentele de pe data de 28 a 6 Apoi aveți la dispoziție și rezultatele ultimelor două reuniuni ale coordonatorilor dacă vă interesează și dacă vreți să știți mai mult despre ce s-a hotărât. Punctul 3. Aprobarea proceselor ver procesului verbal al datei de 24 mai. Nu sunt obiecții. Vă mulțumesc! Trecem așadar la punctul 4 de pe ordinea de zi, E vorba de o prezentare a Curții Europene de Conturi. Este un subiect deosebit de important pentru comisia noastră, de fapt, pentru toate comisiile din Parlamentul European, un document de briefing cu privire la integrarea resortisanților terțelor state. Și dau cuvântul doamnei Iliana Ivanova, membră a Curții de Conturi, Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bună dimineața, stimați membri. Este mereu o plăcere să fiu la Comisia de Ocupare, chiar dacă e dimineața de vreme. Mi-amintesc că cu ceva timp în urmă am prezentat garanția pentru tineret și acum avem pe ordinea de zi alt subiect important. Am plăcerea de a vă prezenta unul dintre produsele mai noi. Nu este un raport tipic special cu um, constatări, concluzii, recomandări. Este totul mult mai descriptiv, uh, mai analitic, fără recomandări. Speranța mea este însă ca documentul să vă fie totuși util și să îmbogățească dezbaterea pe acest subiect relevant. Încep uh, direct uh, cu prezentarea, permiteți-mi să vă spun că recent a crescut numărul persoanelor care cer protecție în Uniunea Europeană. Și asta a făcut ca poliția de migrație să fie una prioritară. Din 2014 până în 2017, 3,7 milioane de oameni au cerut azil în Uniunea Europeană pentru prima dată, de trei ori mai mult decât în foștii patru ani alții vin să trăiască în Uniunea Europeană din alte motive, să studieze, să reîntregească familia sau din motive de muncă. Migranții sunt uh, oameni care au uh, uh, reședință, certificat de reședință legală um, și care nu sunt cetățeni europeni, ei reprezintă de fapt 4% din totalul migranților. Toate aceste probleme sunt îndeaproape interconectate. Mai multe studii au arătat că integrarea migranților are beneficii pe termen lung, economice, sociale, fiscale, iar integrarea migranților în societate este și uh, o chestiune ce ține în esență de răspunderea statelor membre. Rolul Uniunii Europene aici este unul foarte limitat. Este acela de a oferi stimulente, de a susține statele membre în acest uh, domeniu. Ce este integrarea? Sunt diferite tipuri de migranți cu nevoi diferite, iar uh, integrarea se prea poate să impună acțiuni în mai multe domenii, de exemplu educație, adăpost, ocupare. Integrarea migranților este un exercițiu uh, cu, care pune mari provocări, provocări colective. Nu există o definiție formală la nivelul Uniunii Europene. În 2004, Consiliul a creat totuși 11 principii de bază pentru politica de integrare a migranților. Le vedeți pe ecran. Și după cum v-am spus la început, nu facem de data aceasta în acest raport recomandări, nu dăm concluzii, este doar un document de briefing care însumează acțiunile întreprinse de instituțiile europene pentru integrarea migranților. În plus, oferim și urm um, următoarele idei din slide-ul următor, pentru că aici avem cele șapte provocări principale pe care noi le-am identificat în analiza noastră. Mai întâi, e vorba de nevoia de a reduce întârzierile. Potrivit studiului, cu cât începe integrarea mai repede, cu atât uh, șansele de succes cresc. Statele membre au putere discreționară despre cum implementează politica de migrație. Acesta este poate motivul pentru care migranții se mută din statul în care au ajuns în Europa pentru prima dată și astfel întârzie practic procesul de integrare. Alți factori, perioadele lungi de așteptare pentru a procesa dosarele de cerere, a doua provocare se referă la garantarea unor politici pentru drepturi egale și non-discriminare. Multe, mare parte din statele membre fac eforturi pentru a se asigura că nu se face discriminare față de migranți, dar, potrivit unui studiu din anul 2017, majoritatea europenilor, cam 54%, are sentimente negative față de migrația din afara Uniunii Europene. Am făcut și noi un sondaj pentru acest studiu și patru state membre au spus că atitudinea populației gazdă față de migranți uh, este una cu un impact negativ asupra integrării. Următoarea provocare, așa cum am văzut și în alte inițiative și politici, finanțarea și evaluarea nevoilor e clar că lucrurile sunt neclare, pentru că mai multe fonduri uh, din bugetul european pot uh, finanța integrarea migranților. Ca o reacție la creșterea recentă a valului de migrație, Uniunea Europeană a mobilizat peste 5 miliarde de fonduri adiționale, din care 115 milioane au fost uh, bani alocați în mod clar pentru integrare din fondul AMIF și această sumă este ridicată, dar doar și oricum AMIF este o organizație relativ mif, mică. Ea ne oferă date pe care le putem verifica și pe marginea cărora putem face raportări. Suma totală cheltuită pe integrare de state membre este o sumă pe care noi nu o cunoaștem. După cum nu cunoaștem nici numărul de migranți care au beneficiat de pe urma acestea, deci nu avem aceste date cel puțin la acest moment. Și totuși, statele membre, în contextul evaluării la jumătatea perioadei a AMIF, au confirmat că e nevoie de mai mulți bani pentru a integra pe migranți. Din punctul nostru de vedere, o politică eficientă de integrare impune o evaluare sănătoasă, comprehensivă a nevoilor, evident totul trebuind să fie prevăzut uh, cu o dotare a resurselor corectă, fără însă o evaluare robustă la nivel național, fără să înțelegem relația de complementaritate cu fondurile europene, există un risc. Și tocmai de aceea am identificat această provocare. Sunt politici care ar putea fi ineficiente. A patra provocare pe care am identificat-o vine din planul de acțiune al Comisiei pentru Integrarea Migranților, plan adoptat în anul 2016. Se fixează acolo mai mulți pași pe care Comisia trebuie să-i întreprindă, iar planul de acțiune încurajează statele membre să își concentreze eforturile pe măsuri uh, adiționale naționale. Dar Comisia nu monitorizează aceste acțiuni și, prin urmare, abilitatea ei de a oferi sprijin în plus statelor membre este vizibil redusă. Următoarea provocare se referă la susținerea tuturor migranților în toate domeniile politice relevante. Unele state membre au politică națională de integrare, alte state membre au acțiuni concentrate la nivel local sau regional. Alte state membre includ integrarea migranților în alte domenii politice. Din uh, studiul pe care l-am făcut, am constatat următoarele. Multe state membre nu întreprind acțiuni cu privire la anumite grupuri de migranți, de exemplu tinerii migranți sau persoanele apatride. Pentru acești oameni nu um, există strategie națională și nu sunt uh, cazuri încorporate în alte strategii. Apoi, am uh, analizat și anumite rapoarte instituționale și am văzut că sunt probleme la nivel de design și la nivel de implementare a politicilor de integrare în statele membre. Uh, după noi, este important ca to toți migranții să fie susținuți în toate domeniile relevante. Provocarea a șasea pe care am identificat-o se referă la disponibilitatea datelor. Este un neajuns pe care îl constatăm adesea și în alte domenii politice, E vorba de monitorizare, să vedem dacă finanțarea îi ajută pe migranți într-adevăr să se integreze. Cam uh, o treime din respondenți au spus că nu folosesc indicatori pentru a monitoriza rezultatul acțiunilor. În plus, rapoartele de la uh, Curtea Supremă de Audit au arătat că există informație insuficientă cu privire la măsurile de integrare și mai multe puncte slabe la nivelul sistemelor de monitorizare din statele membre. Monitorizarea efectelor politicilor de integrare cu date credibile ar permite părților interesate să aibă o viziune de ansamblu asupra progresului, să vadă care sunt limitele, să ajusteze politica per total. Iar absența monitorizării poate preîntâmpina respectarea nevoilor adevărate ale migranților. Nu în ultimul rând avem și provocarea cu numărul 7, care se referă la complexitatea structurilor de finanțare. Mm, cumva e legată de provocarea a treia. Am constatat că legislația cere ca statele membre să aibă mecanisme de coordonare pentru a maximiza sinergiile și a reduce suprapunerile. Dar tot studiul acesta a arătat că nu toate statele membre au aceste mecanisme în vigoare, doar trei state membre aveau linii directoare despre coordonare. Și e nevoie să existe un rol puternic de lider și în plan național, fiind dat că structura finanțării este una pe mai multe niveluri, pornim de la autoritățile naționale, regionale și mergem până la consiliile locale. De exemplu, am estimat că sunt peste 400 de organizații diferite implicate în gestionarea uh, măsurilor finanțate uh, din fonduri europene pentru integrarea migranților pentru perioada 2014-2020. Alte 500 de organisme sunt în domeniul politicii de coeziune și implementează acolo fondurile. Deci, uh, inclusiv urmărind doar aceste două date statistice, ne dăm seama cât de complexă este problema și cum, cât de câtă coordonare este nevoie, pentru că fără această coordonare există mereu riscul de a avea o politică ineficientă. Foarte pe scurt, iată deci despre ce este vorba în acest document. Aștept acum cu nerăbdare comentarii și întrebări din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim și noi, doamnă Ivanova. Nu sunt mulți membri în sală, însă speranța mea este că cei prezenți au întrebări. Da, și începem cu doamna McIntyre și apoi domnul Hock. Eh, Și apoi doamna Hungerius. Thank you, thank you very much, Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Seara să vedem slide-urile de aici. vorbesc aici în special în calitate de membru al Parlamentului din partea Regatului Unit. Și uh, țara mea s-a luptat mult timp pentru o bună integrare a migranților. Cred că este vorba aici, în primul rând, de o nevoie politică uh, și toate partidele politice ar trebui să facă acest efort. Am văzut asta în special după referendumul Regatului Unit, când uh, delictele legate de incitare la ură au crescut uh, în mod proporțional. Anumite persoane s-au simțit autorizate, uh, într-un fel, să exprime uh, aceste comportamente și atitudini de ură față de migranți. În regiunea mea, în West Midlands, am înființat o organizație care se cheamă West Midlands Together și împreună cu colegii mei laburiști am încercat să avem o organizație în care să includem pe toată lumea, să nu fie uh, monopartid. Cu toții uh, dorim să ne pronunțăm împotriva acestor delicte de incitare la ură și să arătăm că o, este de-a dreptul inacceptabil în țara noastră sau în regiunea noastră să se întâmple așa ceva. Iată un exemplu pozitiv de lucruri bune pe care le-am făcut. Am organizat, de exemplu, conferințe pentru tineri, în care uh, culturi diverse aveau ocazia să se întâlnească. Am avut mai multe activități care au fost uh, toate benefice și susținute pe larg. Ce uh, m-a surprins pe mine este că acesta este un exemplu bun de integrare al migranților și noi nu am avut decât fonduri donate în mod voluntar. Pe de-o parte, uh, și pentru că trebuie să recunosc că nu știam că există astfel de fonduri și ceea ce ne-ați spus astăzi, cred că este de-a dreptul îngrijorător, pentru că există fonduri disponibile, dar uh, e foarte greu să uh, le accesezi. E nevoie de o mai bună coordonare și mai multă sensibilizare față de existența acestor fonduri cel puțin eu, în calitate de eurodeputat, ar fi trebuit să știu un pic despre aceste fonduri și să știu uh, cum pot fi accesate. Deci sunt absolut de acord cu dumneavoastră că avem nevoie de o mai mare coordonare pentru acestea. Aș avea și două întrebări concrete pentru dumneavoastră. În primul rând, ați vorbit despre măsuri suplimentare. Nu știu dacă ne puteți da exemple în acest sens. Un alt domeniu care mă interesează în mod special este cel al integrării femeilor. Pentru că de multe ori există o barieră lingvistică și deseori femeile sunt uh, țintuite acasă, singure, de multe ori constrânse de diverse reguli sociale și nu reușesc să se integreze cum trebuie viitor e nevoie de generația următoare sau chiar două generații mai încolo care să se integreze cu adevărat și să vorbească bine limba comunității. Este îngrijorător pentru că noi ne dorim ca femeile să fie o parte egală din punctul de vedere al ocupării, al spiritului antreprenorial sau al rolului pe care îl joacă la nivelul societății și cred că trebuie să facem eforturi specifice pe această temă pentru a integra femeile. Mulțumesc! nu privim la datele pe care le-ați colectat și cum pot fi ele utilizate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Fox! Ehm, ustosunkuję się w kilku zdaniach do... Aș vrea ca în primul rând să mă refer la comentariul făcut de doamna președinte cu privire la protestul organizat de interpreții. sunt surprins de reacția Parlamentului European în legătură cu protestul interpreților. Dacă, într-adevăr, Parlamentul European e inima democrației, eu nu văd aici dialog și nu văd niciun fel de inimă, de fapt. Persoanele trebuie respectate, cei care lucrează aici trebuie respectați, însă pentru asta e nevoie de un dialog de o discuție. Dacă neglijăm aceste aspecte și dacă avem o astfel de poziție ca instituție, nu știu, mi se pare că e complet surprinzător. Dar noi, Comisia de Ocupare, care ne ocupăm de aceste aspecte, ar trebui să ne implicăm, să facem o comunicare pentru a spune că trebuie respectată demnitatea lucrătorilor. și că nu e posibil să existe o astfel de situație aici în Parlamentul European. Acum, referitor la um, intervenția uh, de astăzi, aș avea câteva comentarii. În primul rând, e o chestiune dificilă, sensibilă și complicată în același timp. Și trebuie să avem o atitudine, o abordare foarte atentă și structurată. Încă un comentariu. Integrarea fără asimilare mie mi se pare o utopie. Și uneori chiar uh, nu e deloc ușor să știi cum să, cum să acționezi pentru a ajunge la o integrare completă pentru toată lumea prin intermediul educației. Uneori ne întrebăm dacă într-adevăr ne dorim o integrare și o asimilare a imigranților. Uneori poate că nu este cazul. Așa cum a spus și dumneavoastră, jumătate din europeni au uh, opinie negativă în ceea ce privește migrația. Și întrebarea mea e cumva fundamentală. Aș vrea să știu dacă v-ați gândit sau vă gândiți la utilizarea de fonduri pentru a ajuta țările de origine ale acestor migranți pentru a avea infrastructuri, așa cum trebuie școli, străzi, să consolidăm sistemul de învățământ, de sănătate și așa mai departe. Poate că asta ar fi soluția cea mai adecvată. Să facem tot posibilul pentru a le permite acestor oameni să trăiască în niște condiții demne și liniștite în țările lor de origine. Să pentru asta e nevoie, bineînțeles, și de eforturi diplomatice pentru a garanta pacea și pentru a înlătura amenințările. Însă, din punctul meu de vedere, asta e o chestiune fundamentală deoarece politica de imigrație a devenit practic un eșec. Și ar trebui să încercăm să avem o atitudine rezonabilă. Pentru data de 1 iulie, doamna Merkel trebuie să prezinte un program cu privire la emigrație, fără o soluție automată. Eu zic că ar trebui mai ales să ne concentrăm uh, asupra țărilor de origine. Acolo ar trebui folosite fondurile cu precădere. Mulțumesc, doamna Iungherus. Thank you for your... Uh, Mulțumesc foarte mult pentru prezentare și pentru raport. În acest moment în care toată lumea își spune uh, uf, ce probleme avem cu migrația, cred că este foarte bine că arătați în acest raport uh, ce se poate face sau ce se poate face mai bine decât până acum. Doamna McIntyre a spus că nu uh, cunoștea de fapt existența acestor fonduri și aș putea să spun și eu cu mâna pe inimă că nici eu. Și o întrebare către secretariat, poate acest, uh, aceste fonduri EMI, AMIF, de care comisie țin aici la Parlamentul European? Pentru că mi se pare că nu am discutat niciodată aici la Comisia de Ocupare despre aceste fonduri. E Comisia Libe. Foarte bine. Acesta este încă o dată un exemplu al unei lipse de coordonare aici la noi Aș avea și eu o, o întrebare. Dumneavoastră arătați uh, multe chestiuni care țin de statele membre. Cred că, așa cum ne spuneți, ar trebui să avem o dezbatere la nivelul statelor membre în legătură cu rezultatele acestui raport. O astfel de dezbatere ar putea fi foarte utilă. Eu însă vin din țările de jos și cred că n-am luat decizia corectă și asta din teama de teama de a nu stârni mânia societății cu programele pentru migranți, ca să nu se spună că am renunțat la toate programele pentru migranți. Avem programe sau proiecte pentru persoane care nu știu să citească sau să scrie, dar uh, nu dorim să se spună că ne centrăm doar pe migranți și asta explică de ce în multe state membre nu sunt date disponibile, pentru că considerăm că dacă nu avem statistici, atunci oamenii nu se mai supere pe noi în legătură cu aceste politici pentru integrarea migranților. Iată, un fel de cerc vicios. Deci, o primă întrebare. Vreau să vă întreb dacă aveți de gând să stârniți o astfel de dezbatere la nivelul statelor membre prin raportul dumneavoastră sau dacă aveți sugestii de făcut pentru a ajunge la acțiuni, uh, măsuri implementate în statele membre. O altă întrebare are de-a face cu nivelul de coordonare între fondurile existente, pentru că am înțeles că dumneavoastră că foarte multe organizații sunt implicate, mai mult de 500 ați spus. Pe de altă parte, cred că dacă dorim cu adevărat să integrăm migranții în societate, e mai bine să începem la nivel local, pentru a urma și exemplul pe care ne-a dat doamna McIntyre mai devreme și să încercăm să implicăm uh, comunitatea de afaceri locală care să-și asume angajamentul în măsura posibilului pentru a oferi training, de exemplu, sau uh, pentru alte uh, măsuri. Nevastră, spuneați că e nevoie de o mai bună coordonare pentru a organiza această integrare de sus în jos Vreau să vă întreb dacă considerați că aceasta este soluția cea mai bună sau poate este mai bine să o facem invers, de jos în sus. Pentru că foarte multe persoane se implică în mod voluntar în astfel de activități. La nivelul comunităților. Deci nu credeți că există un risc dacă spunem că 400 sau 500 de organizații sunt prea multe dacă nu își fac uh, treaba așa cum trebuie. Mulțumesc. Aș avea și eu câteva întrebări, dacă îmi permiteți, care au de-a face cu uh, cele spuse de doamna Jungerius. Integrare de sus în jos, uh, de jos în sus, asta pentru a simplifica oarecum întrebarea pusă suntem la Comisia de Ocupare. Comisia de Ocupare are o responsabilitate enormă alături de alte comisii parlamentare în a arăta care sunt uh, soluțiile concrete pentru a rezolva problemele cu care se confruntă anumite state membre și care au de-a face cu integrarea sau, mai bine zis, neintegrarea migranților. Și acum uh, mă întorc la țara mea, la Suedia. 10 milioane de persoane care locuiesc în uh, Suedia și avem în jur de un milion de refugiați, din câte știu eu, într-o perioadă foarte scurtă de timp pe care i-am primit. Unii au plecat și au găsit alte locuri, însă mulți au rămas în Suedia și vor trăi în Suedia. Aceasta este cel puțin concluzia pe care au tras-o autoritățile și uh, nivelul politic. Și asta implică că avem nevoie de soluții uh, care nu sunt pe o perioadă de 5 luni sau 5 ani uh, pentru a face face crizei. Nu, e vorba de o soluție pe termen lung în vederea integrării. Și în Suedia există un adevărat consens politic larg astfel încât integrarea celor care vin din altă parte a lumii este făcută pe deplin, inclusiv pe piața muncii. Există adevărate acorduri între partenerii sociali care permit refugiaților să înceapă munca fără să cunoască niciun cuvânt de suedeză, dar să aibă totuși un loc de muncă, uh, să uh, aibă relații cu uh, alți lucrători obișnuiți și să primească trainingul necesar teoretic și practic pentru a învăța o limbă străină. Partenerii sociali din Suedia și aici mă refer la angajați și angajatori, au ajuns la un acord în acest sens pentru a gestiona această situație împreună. Bineînțeles, la nivel politic și guvernul s-a implicat, dar până la urmă partenerii sociali sunt cei care au hotărât cum să integreze refugiații pentru a le asigura o integrare pe termen lung prin aceste locuri de muncă uh, pe piața uh, muncii în Suedia. În anumite domenii, în anumite sectoare de activitate, lucrurile sunt mai complicate, în anumite regiuni uh, ale țării lucrurile deja funcționează, însă, bineînțeles, sunt și probleme. Cred că trebuie să găsim soluții practice și sper uh, să avem rezultate pozitive în Suedia care să poată fi uh, implementate sau uh, să fie sursă de inspirație și pentru alte state membre, pentru că vorbim foarte mult despre integrare și Există diferențe uh, foarte mari și tendințe rasiste în unele state membre, dar cred că trebuie să dăm dovadă de un simț practic, să vorbim mai puțin și să ne punem la treabă mai mult, să facem ceva. Cred că partenerii sociali în uh, Suedia și poate și în alte state membre au găsit deja o soluție. Dacă ai un loc de muncă, asta e un lucru pozitiv pentru copiii tăi, să vezi că părinții au o sarcină de îndeplinit în afara uh, casei, înveți uh, limba într-un mod practic și îți câștigi uh, existența. Asta, bineînțeles, îți oferă un anumit nivel de demnitate și de capacitare. Cred de aceea că ar trebui să încercăm mai multe soluții pentru a aborda această situație. pentru integrarea refugiaților, nu cred că putem uh, uh, trage concluzia că peste 3 sau 5 ani vom rezolva totul. Nu, va fi nevoie de foarte mult timp. Și acum pentru a ajunge la întrebarea mea, nu știu dacă aveți un îndrumar practic, pe puncte, ce să facem și cum să facem. Bineînțeles, este o întrebare o tematică foarte extinsă și aceasta subliniază și mai mult diferențele existente între statele membre cu contexte diverse, dar uh, cred că ar trebui să avem o abordare foarte pragmatică pe care uh, fiecare comunitate în parte să aibă libertatea să o implementeze, să evalueze situația și să acționeze în conformitate sau nerespectând acest ghid, acest îndrumar, dar să îl aibă uh, ca standard. Pe altă parte, există situații de succes uh, la nivel mai mic sau mai mare și astfel de reușite sunt importante pentru a fi evaluate. Trebuie văzute schimbările care s-au făcut pentru a atinge aceste rezultate, deci trebuie să fim foarte pragmatici și să avem și o mentalitate deschisă pentru a găsi propriile noastre soluții în statele membre. Foarte multe întrebări și vă dau cuvântul să răspundeți. Mulțumesc Într-adevăr, multe, dar foarte interesante. Vă mulțumesc pentru comentariile și întrebările extrem de pertinente. Și pentru a începe cu ultimul comentariu pe care l-ați făcut legat de integrare, într-adevăr este un proces lung și dificil. E nevoie de ani pentru a te uh, integra și după aceea trebuie să măsori și rezultatele. Și tocmai de aceea nu am oferit deocamdată un raport special pe această temă, deși trebuie să recunosc că inițial aceasta era intenția noastră, doream să facem un raport și după aceea ne-am dat seama că datele de care dispunem la ora actuală sunt atât de limitate, încât ar fi fost mai bine să începem cu o uh, prezentare a situației, să vedem care sunt provocările actuale și uh, pentru a ajunge la ultima întrebare pe care mi-ați adresat-o, care uh, este acea listă de elemente practice pe care le putem implementa. Nu ne putem pronunța acum, dar primul pas uh, ar fi acela de a înțelege contextul general pentru a descrie și uh, identifica provocările existente de a provoca dezbaterea. Doamna Jungerius uh, vorbea despre stârnirea unei dezbateri la nivelul statelor membre. Și cred că tocmai asta este și ceea ce facem noi parțial. Mergem în fața parlamentelor naționale, unde avem dezbateri și dacă suntem invitați, bineînțeles că răspundem invitațiilor de fiecare dată, ceea ce ne se pare o idee foarte bună, pentru că nu este vorba aici de o politică europeană numai, după cum spuneați și dumneavoastră, toate politicile se implementează la nivel local, regional și acolo trebuie să vedem ce măsuri se implementează și în ce măsură sunt relevante pentru comunitățile locale. Pentru a reveni însă la prima întrebare și comentariile doamnei McIntyre, sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Cred că acesta este un exemplu și un argument uh, semnificativ pentru provocările cu care ne confruntăm. În primul rând, uh, în provocarea legată de antidiscriminare, ați vorbit despre incitarea la ură și e clar că în acest domeniu avem nevoie de eforturi comune. Este un lucru pe care l-am constatat și noi. Cât privește finanțarea, Aceasta este o miză foarte mare, ne dăm seama cu toții, pentru că dacă nu știi exact uh, de câți bani ai avea nevoie, e foarte greu să faci o estimare și să îți atingi rezultatul. Bineînțeles, e nevoie de din ce în ce mai multă finanțare, dar dacă nu poți măsura rezultatele, dacă nu știi în ce direcție te îndreți, atunci e mai mult decât probabil să se ajungă la anumite ineficiențe deci e nevoie de mai multă publicitate și o mai bună coordonare. Măsuri uh, adiționale am menționat și în documentul nostru, trainingul, educația, toate acestea cu cât încep mai devreme, cu atât mai bine, uh, cursurile de limbă, cunoașterea culturii, spiritul antreprenorial, uh, formarea femeilor, integrarea femeilor. Așa cum spuneți și dumneavoastră, doamna președinte, în statul dumneavoastră a început invers. Întâi un loc de muncă și după aceea să înveți limba. Deci, iată, nu există o soluție universală care să funcționeze perfect peste tot la fel, dar cred că o partajare a bunelor practici este absolut esențială și tocmai asta face și Comisia. Este un pas uh, în direcția cea bună. În felul acesta putem învăța unii de la alții. La momentul acesta uh, nu putem încă măsura pe deplin efectele și în special nu avem indicator pentru integrarea uh, femeilor. De altfel, nu există date defalcate uh, pentru anumite categorii. Uh, e oricum destul de greu să găsim date și la nivel general, cu atât mai puțin pentru categorii specifice. E nevoie de timp și poate ulterior vom avea informații suplimentare în acest sens. S-au făcut comentarii legate de integrare ca un proces bidirecțional, sunt absolut de acord. Este un element pe care l-am menționat și în raportul nostru. În procesul de integrare întotdeauna sunt două părți, un receptor și un emițător. Deci trebuie să existe și dorința de a fi integrat și voința din partea celelalte părți de a integra. Dacă vorbim de migrație în general, în acest document informativ, uh, integrarea este doar o parte a procesului de migrație. Cred că am subliniat destul de bine acest uh, punct în primele pagini ale documentului nostru, pentru că integrarea este uh, faza ultima a procesului, un proces lung și complicat. Cât privește integrarea de sus în jos sau de jos în sus, mi se pare o întrebare uh, foarte pertinentă, uh, chiar dacă oarecum provocatoare, dar sunt dispusă să vă răspund. În primul rând, noi nu oferim uh, uh, o soluție uh, unică, cum ar trebui să se facă integrarea, pentru că nu avem date suficiente pentru a trage o concluzie clară, dar uh, ne dăm seama că identificarea provocărilor și nevoia unei mai, bun, uh, mai bune coordonări nu înseamnă neapărat că dorim o mai mare armonizare sau o politică comună la nivel european. Ceea ce dorim să spunem este că trebuie să se evite suprapunerile uh, că trebuie să înțelegem cum funcționează fiecare finanțare și să încercăm să evităm situații în care anumite măsuri sunt finanțate nu știm de unde sau pot fi finanțate atât la nivel european cât și local sau național, deci de mai multe ori, pentru că în felul acesta eficiența scade și banii ar putea fi utilizați mult mai bine altfel. Deci n-aș spune dacă de sus în jos sau de jos în sus, nu avem recomandări în acest sens, dar e clar că e nevoie de o mai mare coordonare și o mai bună înțelegere a imaginii globale pentru a evita, pentru a crește eficiența. Și în încheiere, doamnă președintă, aș prelua un comentariu pe care l-ați făcut. Nu este un raport cu recomandări, după cum spuneam la început, dar, până la urmă, cred că este vorba de integrarea pe piața muncii. Acesta ar trebui să fie obiectivul final, pentru că înveți despre o cultură, înveți o limbă, tocmai pentru a putea fi integrat pe piața muncii. Și dacă aș putea Uh, să trag o concluzie în urma dezbaterii noastre este uh, că uh, vom continua cu un alt audit pe această temă și cred că motoul nostru ar putea să fie mai puțină vorbă și mai multă acțiune. Aici sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Dacă mai aveți întrebări, bineînțeles, rămân la dispoziția dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim mult pentru faptul că ați venit astăzi în comisia noastră și sper să ne întâlnim din nou uh, pe viitor. Vă mulțumesc. Acum trecem la sesiunea de voturi. Vom lua o mică pauză de 6 minute până la ora 10 pentru ca mai mulți colegi să ajungă în sală. Deci, haideți să stăm la tac la 5-6 minute. Ok, friends, we... Dragi prieteni, haideți să trecem la voturi, deși încă nu suntem atât de numeroși. Presupun că cei care nu sunt la vot au uh, alte treburi acum. Începem. Avizul, uh, proiectul de aviz în legătură produsul de pensie personale pan-european. Amendamentul 25. Pentru, împotrivă, abține respins. Amendamentul 26. Pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 170. Pentru, e caduc, mă scuzați, 171. Pentru, împotrivă, abține respins. Amendamentul 172. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 173. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 174. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 175 pentru, împotrivă, abține respins. 176 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Haideți să verificăm. Nu. Eh. Okay, the vote is open. S-a deschis votul, s-a închis votul. Eh, se adoptă. Trecem la 178 pentru împotrivă, abține respins. 179 pentru, împotrivă, abține respins. 180 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 180. Totally clear. The vote is open and the vote is now. votul s-a închis. Se adoptă.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 Uh, carried by 23 votes. Amendment 1. Amendament 182 pentru e caduc. Trecem la 183. Caduc și acesta, 184 la fel. Dar nu... 186 falls, so we go to amendment 108. 187 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 188 e caduc, la fel 189, 190, 191 e caduc, deci trecem la 192 pentru împotriva se adoptă. Trecem la 196 pentru împotrivă, abține. Sunt caduce toate până la 200. Against, abstentions carried. Amendment 201. 201 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 202 pentru, împotrivă, abține, respins. 203 e caduc, trecem la 204 pentru, împotrivă, abține, respins. Verificăm, 204 s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. cinci pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 206 e caduc, la fel și 207, 208 e caduc, 209 e caduc, 210 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 211 e caduc, trecem la 212 pentru, împotrivă. Verificăm 212. S-a deschis votul. S-a închis, adoptă. 213 pentru împotrivă verificăm 213 să fim siguri S-a deschis votul. S-a închis, respins. Cu 21 de voturi. Compromisul 8. Împotrivă, ține, se adoptă. Compromisul de pentru. Împotriva, ține, se adoptă. Amendamentul 219 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 223 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 224 e caduc. 225 pentru, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 226 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 227 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 228 și următorul sunt caduce, 230 pentru, Împotrivă. Verificăm. 230. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 231. Pentru. Împotrivă. Abține. Respins. 234 232 și 233 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 234 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Amendamentul 235 pentru, împotriva, abțineri, respins. 236 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că a fost respins, dar mai bine verificăm. 236. S-a deschis votul, s-a închis. Respins. 200 37 împreună cu 238 pentru, împotrivă, abține, respinse. 239 și 2 pentru, împotrivă, abține, respins. 240 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 241 pentru, împotrivă, abține respins, dos. Trecem la 244, cealaltă să caduce, pentru, împotrivă, verificăm amendamentul 244, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 21 de voturi pentru. Urmează amendamentul 246 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 246. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 20 de voturi pentru. Urmează 248 pentru. Împotrivă. Verificăm 248. S-a deschis votul. S-a închis acum. Se adoptă 21 de voturi pentru. Amendamentul 249 pentru, împotrivă, abține, respins. 250 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 251 pentru, împotrivă, verificăm 251, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 252 împreună cu 200 252 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 253 e caduc, nu, îl votăm. 253. Pentru, împotrivă, abține, respins. Amendamentul 254. Pentru, împotrivă, abține, respins. Asta înseamnă că 255 e caduc. Urmează 250 260. pentru, împotrivă, ține respins. Verificăm 260, s-a deschis votul. Se adoptă 22 voturi pentru. 261 e caduc. 262. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm amendamentul 262. S-a deschis votul. S-a închis acum. 21 de voturi pentru. 263 e caduc. Trecem la compromisul C. Pentru, împotriva, abține, se adoptă. Compromisul 9, pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 272, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 274 pentru, împotrivă, abține, respins. 278 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 280 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 281 pentru, împotrivă, abțineri respins. 283 pentru, împotrivă. Verificăm 283, s-a deschis votul. S-a închis. S-a închis votul. Cum se adoptă. Douăzeci de voturi pentru. Amendamentul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a deschis votul. <laughs> se adoptă la diferență de două voturi. Amendamentul 285, nu? E caduc. Deci trecem la 286 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Trecem la amendamentul 289 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 290 pentru, împotrivă, abțineri, cred că a fost adoptat. Amendamentul 12 e caduc. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 296. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 297 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm amendamentul 297, s-a deschis votul. S-a închis votul. And it's carried by... Se adoptă 19 voturi pentru. Next one. Urmează apoi uh, un amendament care e caduc și trecem la amendamentul 300 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 301 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 302 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 303 este caduc, amendamentul 304 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 305 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 306 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm la 306 ca să fim siguri. Iar votul s-a închis și se adoptă cu 36 de voturi. Amendamentul 307 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 308 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 308, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 23 de voturi pentru. Amendamentul 309 este caduc, amendamentul 310 pentru împotrivă, abțineri, eu aș zice că se adoptă. Amendamentul 311 pentru... Nu, e caduc, spune președinta. Și atunci avem 312 pentru... Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 11 pentru... Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 315 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 316, 317 sunt caduce. Compromisul 12 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul E pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul F. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 363 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 364 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 366 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 367 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 370 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 372 pentru împotrivă, împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 373 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 375 pentru împotrivă Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă cu 24 de voturi pentru. Amendamentul 376 s-a um, pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 377 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 380 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 394 pentru împotrivă abțineri zic că se adoptă, dar haideți să verificăm, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă cu 27 de voturi. 396 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm, vă rog, 396. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă diferențe de două voturi. Amendamentul 397 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Compromisul 15 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 401 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 404 pentru. Împotrivă. Verificăm, vă rog. 404. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 22 de voturi. Amendamentul 405 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 406 pentru, împotrivă abțineri, se respinge. Verificăm 406. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu două voturi. Amendamentul 407 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 408 pentru împotriva abține se adoptă. Amendamentul 409 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 410 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 411 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 412 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 413 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, vă rog, 413. S-a deschis votul acum. S-a închis. Se adoptă cu 25 de voturi pentru. Compromisul 16 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 417 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 418 e caduc și deci avem acum 419 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 420 pentru. Împotrivă potrivă. Verificăm, vă rog. 420. S-a deschis votul. S-a închis votul. SNDR are un vot în plus. Bine, se adoptă cu diferență de două voturi. Avem amendamentul 422 pentru, împotrivă, abțineri. Ca să fim siguri, verificăm. S-a deschis votul, amendamentul 422. Și s-a închis acum votul. Se adoptă. Diferența e de un vot. Amendamentul 423 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 424 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 425 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 426 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 427 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 428 e caduc și deci trecem la amendamentul 429 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 430 și 431 împreună pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 432 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 433 este caduc la și trecem la La fel și 434 e caduc și deci trecem la 435. Și cine este pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, vă rog. Amendamentul 435 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge, da. Două voturi diferență. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm, regret. S-a deschis votul pentru amendamentul 19. S-a închis și se respinge cu 22 de voturi pe, împotrivă. Amendamentul 20... Nu, doar amendamentul 20, spune președinta, pentru, împotrivă, abține se adoptă. Amendamentul 47 e caduc, la fel și următorul, 438, trecem la 439, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 448 pentru împotrivă abțineri se respinge. 22 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Nu, e caduc, pardon. A, a, deci e bine că am votat, spune președinta. Era minus la amendamentul 22, de fapt. Douăzeci și doi se adoptă. A fost adoptat. Deci, 448 a fost respins, și amendamentul 22 a fost uh, adoptat, clarifică președinta. Trecem la amendamentul 452 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 453 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, vă rog, 453. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă cu 23 de voturi. Patruste cinci cinci. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul 460 pentru împotrivă abțineri se respinge 461 pentru împotrivă abțineri se adoptă compromisul 18 pentru împotrivă abțineri se adoptă Apoi 469. Îmi cer scuze, 479. Pentru împotrivă. Împotrivă. Verificăm, vă rog frumos, 479. S-a deschis votul. S-a închis? Se respinge. opt pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 478. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 22 de voturi pentru. Amendamentul 481 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 24 pentru împotrivă abțineri. Eu aș zice că se adoptă, dar haideți să verificăm amendamentul 24. S-a deschis votul. Pe amendamentul 24 s-a închis votul și se respinge. Amendamentul 482 pentru împotrivă abțineri. Zic că se respinge, dar haideți să verificăm mai bine. 482 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 22 de voturi pentru. Amendamentul 483 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 484 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 484 pentru, 484 pentru. Am votat deja 484, deci votăm acum 485 pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. 485 s-a deschis votul. Se adoptă 20 de voturi pentru. 486 e caduc, după cum e caduc și... A, deci sărim la 87. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 488 e caduc, 489 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Patru sute nouăzeci pentru împotrivă abțineri. Eu zic că se adoptă. 491 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 492 pentru împotrivă, abțineri, verificăm, vă rog, 492, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă cu 21 de voturi. Amendamentul 493 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 495 pentru... Ia, e caduc. Sărim la 494 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 496 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 497 pentru împotrivă abțineri, se respinge. 498 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amen. 499 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 500 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 501 pentru, împotriva. abțineri, se respinge. 502 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Uh, amendment 503. 503. Nu știu dacă sunt aceleași. Uh, nu, 503 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 504 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 505 pentru, împotriva abținere, se adoptă. 506 împreună, nu? Deci 506 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 507 este caduc, 508 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 509 este caduc. 510 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 511 este caduc. 27 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 30, nu, facem o verificare înainte la 29. Vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 21 Trecem acum la compromisul A. Pentru, împotrivă, abțineri să adoptăm. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri să adoptăm. 31 pentru, împotrivă, abțineri să respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri să adoptăm. Amendamentul 2 pentru, împotrivă. Facem o verificare la amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 25 de voturi. 35 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 36 pentru... Dragi colegi, nu ridicați mâinile de ajuns. Acum mai bine. Se adoptă. Amendamentul 3 pentru... Împotrivă. Abțineri. Facem o verificare la amendamentul 3. S-a închis votul. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, facem o verificare la amendamentul 4, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 23 de voturi. 38, partea a doua, pentru, împotrivă, facem o verificare la 38, partea a doua, pentru că votul este foarte strâns. Votul este deschis în continuare. Acum s-a închis. Se adoptă la două voturi diferență. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri. Facem o verificare la 42. S-a închis votul și se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 46 pentru, împotriva, abțineri. Facem o verificare la 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 24 de voturi. 50 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 51 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 52, 53 și 54 împreună, nu, mă scuzați, 52 și 53 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 54 pentru, împotrivă,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 S-a închis votul. Se respinge. doi pentru împotriva abțineri se adoptă. 63 pentru împotriva abțineri cred că se adoptă. Dar, dacă vreți, putem face o verificare la amendamentul 63. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge, într-adevăr. 65 și 66 împreună pentru împotriva abțineri se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 69 pentru, împotrivă, este caduc, se pare, îmi spune secretariatul. Trecem la 70 pentru, împotrivă, abțineri Facem o verificare la amendamentul 70. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge la diferență de 4 voturi. 71 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 78 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. 79 79, deci, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 81, pentru, împotriva, Cred că se respinge. 82 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotriva, abțineri. E greu de văzut. Cred că se adoptă. 84 este caduc. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 89 pentru, împotriva abținerii. se respinge. Amendamentul 90 caduc, 91 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 7 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Foarte bine, verificare la amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 39 de voturi într-adevăr, nu se respinge. cred că ar trebui să avem și o pauză după atâtea voturi. 92 acum pentru împotrivă abțineri se respinge 8 pentru împotrivă abțineri se adoptă compromisul 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă 97 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 98 este caduc, 100 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 101 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. O este caduc, trecem la 103 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 104 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 105 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 106 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 107 pentru, împotriva abțineri. Facem o verificare la 107 S-a deschis votul la 107. S-a închis votul și se respinge. 108 pentru împotrivă Îl vom verifica și pe acesta, părea destul de strâns. S-a deschis votul la 108. S-a închis votul. Se adoptă la un vot diferență. 109 pentru împotrivă Vom vota și aici, pentru că votul este strâns. Am deschis votul la 109. Acum se închide votul și se adoptă. A două voturi diferența. 110 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul G pentru, împotriva, Facem o verificare la acest compromis, la G. S-a deschis votul. Acum s-a închis și se adoptă compromisul 3 pentru împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 114 pentru împotriva, abțineri, se respinge. 115 pentru împotriva, abțineri, se respinge. 116 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm amendamentul 117, s-a deschis votul. Se adoptă la 3 voturi diferență. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 121 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 126, prima parte, pentru, împotrivă. Nu ați găsit amendamentul? Este amendamentul 126, prima parte, pentru, încă o dată, împotrivă, abțineri se adoptă. 126, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Foarte bine, facem o verificare la partea a doua. S-a închis votul și se respinge. Osta 27 pentru, împotriva abțineri. Vom face o verificare la 127. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Dragi colegi, colegi v-aș ruga să păstrați liniștea în timpul ședinței de vot. Vă mulțumesc. Mai târziu veți avea ocazia să discutați. Acum 138 este caduc. Trecem la 139 pentru împotrivă abțineri. Se respinge. 140 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. 141 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 142 pe... Votăm 142, deci pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 143 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 144 și 145 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 146 este caduc, 147 pentru, împotriva abțineri se respinge. Facem o verificare la 147. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă la trei voturi diferență. patru pentru împotrivă abțineri se adoptă. 155 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 156 pentru, împotriva, abțineri să respinge. Doriți o verificare la 156? Foarte bine, s-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. 157 pentru, împotriva abțineri se respinge. 158, prima parte, pentru, împotriva abțineri. Vom face o verificare, 158, prima parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 22 de voturi. Acum, a doua parte, la 158, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Expunerea de Matiu 68, 159 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 160 este caduc. 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 161 și 162 identice pentru, împotriva, abțineri se resping. 163 pentru, împotriva, abțineri Putem să reluăm votul, vă rog, deci 163 pentru, împotrivă, se adoptă. 164 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 165 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 166 pentru, împotrivă, abțineri. Nu văd prea bine care este rezultatul. Deschidem votul la 166. S-a închis votul, se respinge. 167 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 169 este caduc. Trecem acum la votul asupra proiectului de aviz modificat. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 35 de voturi pentru, 4 împotrivă, 2 abțineri. Mulțumesc uh, raportorului și lui Nil. Ok, eh, then... Eh, Dragi colegi, acum vom avea dialogul eh, economic și schimbul de vederi cu privire la semestrul european pe 2018, recomandările specifice țărilor. Vor fi prezenți vicepreședintele Comisiei și comisarul Dombrovskis, comisarul pentru afaceri sociale, economie și mobilitate, doamna Tyson și domnul Moscovici, de asemenea, uh, ar fi trebuit să vină, însă își cere scuze pentru faptul că nu a putut să vină să participe la dialogul economic de astăzi.